information to all the members of each committee. Informație pentru membrii Comisiei ITRE și pentru ceilalți colegi. Următoarea ședință a comisiei noastre va avea loc pe 5 noiembrie 2018 la orele 15 până la 18.30, deci după masă. Cred că este o zi de luni. Pe 5 noiembrie information for each colleagues. Now we wait for colleagues from Trans. Și acum așteptăm să vină colegii de la Comisia Tran, care vor sosi imediat. Excelent. Uh, dear friends, ladies and gentlemen from two committees. Doamnelor și domnilor, reprezentanții ai celor două comisii, ITRE și uh, TRAN, vă urez bun venit la ședința noastră comună. Dacă nu există comentarii, proiectul de ordine de zi poate fi adoptat. Văd că nu există comentarii. Am câteva anunțuri. Aplicația EU-Meeting este disponibilă, e-Meeting este disponibilă tuturor membrilor ITRE și TRAN, asistenților acestora și personalului grupurilor politice pe tablete sau laptop. Puteți accesa astfel documentele care stau la baza ședinței noastre. Ședința este de asemenea transmisă pe internet. Și uh, dați-mi voie să vă spun că sunt foarte încântată faptul că pot coprezida această ședință alături de doamna Karima Deli, președinta Comisiei TRAN. Dacă vreți să spuneți câteva cuvinte la începutul ședinței, aveți posibilitatea să o faceți. Domnule Buzec, stimați colegi, și pentru mine este o plăcere să prezidez această ședință alături de dumneavoastră. Mi-aș dori însă uh, ca zgomotul de fundal să nu fie prea puternic în cursul acestei ședințe. Vorbim despre un subiect foarte important, despre obiective foarte concrete și trebuie să ne putem concentra pe acest subiect. Mai întâi de toate vreau să le mulțumesc tuturor colegilor de la TRAN pentru prezența lor, dar vreau să le mulțumesc și colegilor și membrilor de la Comisia ITRE pentru această dezbatere care va fi deschisă, dar și complexă. Mecanismul de interconectare a Europei este esen, esențial pentru dezvoltarea rețelelor TNT în domeniul transporturilor, dar și în domeniul energetic, în domeniul digital și e nevoie de sinergii. Despre asta discutăm noi. În ceea ce privește transporturile, obiectivele din perspectiva noastră sunt, sunt cât se poate de clare. Rețelele TNT uh, îi aduc uh, la oaltă pe cetățenii din întreaga Europa și când vorbesc despre cetățeni mă refer și la companii și uh, rețelele TNT reprezintă infrastructura mobilității de mâine, mobilitate care va fi mai sigură, va fi durabilă, interconectată, va fi deci modernă. Noi ne gândim la viitor și Tocmai de aceea e nevoie de perspective, perspective cât se poate declare pentru următoarele decenii. Și tocmai de aceea le urez raportorilor și raportorilor din umbră mult succes în crearea acestui raport comun, ITRE plus transporturi, pentru ca la finele negocierilor să putem fi mândri de eforturile noastre. Mulțumesc! Mulțumim, Karima, mulțumim pentru remarcele dumneavoastră, foarte importante de altfel. Dați-mi voie să, să vă spun că deja am acumulat ceva experiență la capitolul cooperare, colaborare, pentru că cu vreo șapte sau opt ani în urmă, facilitatea conectarea Europei uh, uh, a fost uh, până la urmă decisă tot de cele două comisii. Deci cooperarea noastră datează de ceva vreme încoace și suntem încântați să putem să cooperăm și pe viitor în baza uh, sau în temeiul regulamentului 55 din regulamentul de procedură. Și vom vota de asemenea împreună raportul. Vom mai discuta împreună și vom și vota împreună. Dați-mi voie să vă spun că au fost depuse mai mult de 1200 de amendamente la propunerea comisiei. Și din moment ce e un dosar foarte important, avem și trei raportori. O veste bună, iată, pentru noi. Vorbim despre domnul Marian Jean Marinescu de la PPE, Comisia Transporturi, Hena uh, Vircunen, uh, PPE de la ITRE și uh, Pavel Telișca, ALDE, la Comisia pentru Transporturi. Deci avem doi raportori de la TRAN și un raportor de la ITRE. Și acum, dacă îmi permiteți, aș uh, începe cu raportorii. Haideți să-i dăm cuvântul doamnei, și anume doamnei Vircunen. Aveți uh, cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Doamnă președinte, mă bucur să începem cu uh, partea de industrie, pentru că cred că partea de transporturi uh, va fi mai complicată. Majoritatea activităților noastre s-au uh, focusat, s-au concentrat pe transporturi. După cum a spus domnul președinte, 1200 de amendamente au fost uh, depuse. Majoritatea dintre acestea se referă la transporturi, la anexe și se referă și la uh, fondul de coeziune. Din perspectiva ITRE, sectoarele digital și energetic sunt clare. În ceea ce privește sectorul energetic, ne vom uh, concentra pe lista de proiecte, listă care există deja, dar marea problemă este reprezentată de uh, energia regenerabilă și programele sau proiectele transfrontaliere în acest sens. Comisia propunea 10% din alocările uh, ca 10% din buget să fie alocat acestor proiecte. Ei bine, multe amendamente au fost depuse și pe marginea acestui subiect și după aceea uh, sectorul digital. Poate că nu e neapărat uh, prea coerent, uh, există mai multe acțiuni care pot fi finanțate în sectorul digital. Vorbim despre proiectele care vizează rețelele de tip wireless și mai există și alte tipuri de proiecte care pot fi finanțate și, bineînțeles, uh, investițiile în tehnologia 5G pot fi uh, finanțate din CEF. Deci, lucrurile aș zice că stau clar din perspectivele acestea. Avem o listă de proiecte la sectorul energetic și cel digital, dar s-au, obținut, s-au primit și o serie de amendamente de calitate din partea colegilor. Bineînțeles, uh, foarte interesantă va fi problematica bugetului. Să pune întrebarea cât de mare va fi bugetul pe care îl vom primi. Îmi amintesc că în primăvară Parlamentul a decis ca viitorul program CEF să aibă cel puțin aceleași dimensiuni ca actualul curent, uh, program CEF. Ei bine, asta, dezideratul acesta se reflectă la, în bugetul alocat uh, pentru viitor uh, sectoarelor digital și uh, energetic, lucru care ne bucură, bineînțeles. După aceea, Comisia Europeană propunea ca 60% dintre fonduri să fie folosite pentru sau să fie investite în, aceleași, în acele proiecte care vizează protejarea mediului înconjurător o cifră foarte mare. Știm că în viitorul CFM 25% dintre fonduri ar trebui să se adreseze programelor care uh, vizează schimbările climatice, dar iată, în contextul CEF, această cotă uh, e ridicată la 60. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru amendamentele depuse, cele 1200. Am început deja să lucrăm cu noi, cu raportorii, dar și cu raportorii din umbră. Este vorba despre un raport comun. Asta înseamnă că permanent cele două comisii, raportorii și raportorii din umbră colaborează. Avem o echipă prezentabilă de vreo 20 de persoane care se va asigura uh, că vă va prezenta un raport de calitate. Un lucru regret Știm că sinergiile între energie, digitalizare și transport nu au fost garantate în programul actual. Și tocmai asta trebuie să ameliorăm pentru următorul program. Din păcate însă se pare că nu avem prea multe idei de calitate pe tema aceasta. Nu au fost depuse prea multe amendamente pe tema aceasta, deci lipsește, zic eu, ceva. Cred că trebuie să găsim uh, Uh, noi soluții pentru stabilirea de sinergii între transport, energie și digitalizare. Știm că acestea sunt importante pentru decarbonizarea economiei uh, europene, dar și pentru competitivitatea economiei europene. Mulțumim, Hena. Iată, aceasta a fost intervenția în numele ITRE și acum le dăm cuvântul raportorilor de la TRAN. Uh, domnul Marinescu. Thank you, uh, Chair. Dear colleagues, thank you very Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, vreau să vă mulțumesc pentru amendamentele dumneavoastră. Le-am parcurs deja și am creionat câteva propuneri de compromis chiar. Există niște puncte, nu prea multe, pe care mă tem că va fi greu să ajungem la un compromis. Poate va fi uh, nevoie de un vot uh, care să încline balanța într-o direcție sau în alta, dar pe marginea majorității subiectelor cred că vom ajunge la un acord. În momentul de față evaluăm amendamentele. Mâine vom avea a doua ședință cu raportorii din umbră și vom uh, discuta deja despre niște propuneri de compromis pe marginea unor articole. În ceea ce privește transportul, vă asigur că colaborez uh, foarte bine cu domnul Telicca și uh, sunt sigur că vom ajunge la niște compromisuri pe gustul tuturor colegilor. Aș spune doar un lucru despre buget. Știți prea bine, conferința președinților a aprobat procedura care se va aplica la Parlament. În raportul uh, interimar, colegii de la bugete au propus deja niște cifre pentru toate domeniile de politici și mâine, și sper că vom discuta despre asta, uh, vă voi uh, sugera să respectăm uh, propunerile celor doi raportori de la CFM. Propunerea este aceea de a crește alocarea generală, pachetul general pentru transport cu vreo 7 miliarde, asta pentru a ajunge la nivelul propunerii Comisiei din 2011. Da, bineînțeles, va urma negocierea cu Consiliul, pe baza, să sperăm, sper eu, a unei decizii a Consiliului, e important să pornim așa dur pe poziții când vine vorba de buget. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Marinescu. Urmează acum domnul Telicca, tot în numele Comisiei Tran. Mulțumesc, domnule președinte. Câte ceva și din partea mea. Într-adevăr, numărul de amendamente este impresionant. Câteva nopți uh, am tot citit amendamentele, vreau să mulțumesc pentru ele. Multe dintre amendamente, după cum s-a spus uh, deja, sunt legitime, sunt cât se poate de concrete și uh, mai mult ca sigur le vom integra în amendamentele noastre de compromis, la care vom lucra în paralel cu Marian dar aș vrea să vă spun că unele dintre amendamente sau sunt, nu știu, repetate, repetitive și vom încerca să gestionăm aceste amendamente în așa fel încât uh, logica și structura textului să, să nu fie afectate. Ideea, uh, ideile privind uh, bonusurile, simplificarea, cele două faze ale proiectelor, indicatorii, uh, toate aceste subiecte fac obiectul unor amendamente. Există și amendamente legate de criteriile de selecție. Ei bine, toate aceste elemente e clar că trebuie să fie incluse în textul final. Îmi place de asemenea ideea de planificare pe care uh, vrem să o impunem. Uh, bugetul, uh, de asemenea, va fi discutat. După aceea, mobilitatea militară este un alt subiect, un, un subiect care se bucură de, de sprijinul majorității colegilor. Aș menționa, de asemenea, faptul că unii colegi se concentrează pe obiectivele de la Paris. Da, într-adevăr, acestea trebuie să fie în, uh, transformate în realitate, dar trebuie să găsim, nu știu, uh, formularea potrivită nu știu în ce măsură formulările propuse sunt uh, neapărat potrivite în context. După aceea se pune accent în unele amendamente asupra proiectelor care trebuie să întărească regiunile. Aceste uh, Uh, amendamente vin din diferitele familii uh, politice și cu siguranță le vom uh, analiza cu mare atenție. După aceea vom vedea ce anume care altele dintre propunerile colegilor pot fi într-adevăr incluse în textul final. Și mai există și o serie de amendamente pe tema coeziunii și transferurilor de la fondul de coeziune. Cred că am putea discuta de la infinit uh, subiectul acesta. Vom încerca să ajungem la un compromis, să vă prezentăm un compromis, dar cu siguranță va fi uh, foarte dificil. Mâine vom avea o ședință a raportorilor din umbră, vom propune câteva compromisuri și așteptăm uh, feedback-ul din partea dumneavoastră. Mulțumim și acum trecem la raportorii din umbră. Doamna Cumpula Natri va începe în numele socialiștilor și democrațiilor. Dar vreau să ne explici, Mia Petra, în numele cărei dintre comisii vorbești? În numele ambelor comisii sau doar în numele comisiei ITRE? În numele ambelor. Da, cu toții suntem 16, deci cred că trebuie să adoptăm acest principiu, că vom rămâne 16, chiar dacă lucrăm cu toți împreună. Foarte multe articole se referă la întregul pachet. În primul rând, am luat notă de amendamentele care doresc o coerență cu uh, cadrul financiar multianual și că trebuie să se adopte anumite reguli generale pentru a asigura această coerență. Eram de asemenea curioasă să văd amendamentele. Să știți că nu am citit totul din scoarță în scoarță, dar înțeleg ideea generală și ce este să merge și că este voința întregii comisii, nu doar a raportorilor. S-a părut foarte interesant. Cred că vom lucra împreună cu doamna raportor Virkunen și cu raportorii din umbră pentru a găsi coerența pe digital și energie. O observație generală privind domeniul energiei. Dorim să respectăm acordul de la Paris și, până la urmă, am depus această activitate tine de patru ani și nu dorim să uităm de eficiența energetică, de acordul de la Paris și așa mai departe. Dorim să creăm o piață europeană a energiei, rețele de energie europene, deci nu putem să uităm de eficiența energetică. S-a comentat foarte mult pe această temă și eu cred că ar trebui să incorporăm și acest lucru. Dacă vorbim de conectarea Europei, e bine, dacă am conectat Europa și piețe energetice ale Europei, atunci cel mai bine ar fi să includem și eficiența. Este ilogic să spunem că nu ne ocupăm deloc de eficiență și avem altă abordare. Deci mă bucur să lucrez pe acest subiect, sunt dispusă să lucrez cu toți membrii cu Comisia, cu toți membrii Comisiei și așa mai departe. Să nu uităm că termenul este 2027, de asemenea. După cum a spus uh, Virkunen, vorbim de energie regenerabilă transfrontalieră și întrebarea este dacă face parte din sistem sau este la frontieră. Și cred că întreaga idee a mie este să creeze coridoare europene, chiar și coridoarele de transport. Arată foarte bine că avem un model care funcționează, că trebuie preluat și pentru sectorul energetic. Și eu cred că trebuie să ne ocupăm nu doar de drumuri, ci și de hub-uri Nu vreau să uităm să avem ținte ambițioasă și pentru hub cum ar fi hub universitare, și de inovare și așa mai departe. Aș dori să rog pe toți raportorii și raportorii din umbră să vorbească cel mult două minute, deoarece avem o listă lungă. Și acum, doamna Ayala Zender, din partea Comisiei TRAN. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, tocmai ce am primit documentul, nu am putut să-l parcurgem pe tot. Am primit o serie de compromisuri și înțeleg că este pentru reuniunea raportorilor din umbră de mâine. Cel puțin așa este cazul pentru Comisia Tran. Doream pur și simplu să mulțumesc deschiderea care au dat dovadă domnul Marinescu și domnul Telicca să mă concentrez asupra necesității de a lucra la consolidarea Unora dintre condițiile pentru eligibilitate și adjudicare, în mod esențial, includerea aeroporturilor, platformelor logistice, multimodalitatea, întreținerea sau ciclul de viață, dar putem accepta și întreținerea, traficul feroviar și de mărfuri, accesibilitatea, conectivitatea, coeziunea teritorială a întregii regiuni a Uniunii Europene, cu participarea autorităților locale și regionale, la acest proces. La fel, sprijinirea regularizării zonelor de frontieră. Și doream să vorbesc un pic și despre ce va urma după dezbatere în ce privește rețelele TNT și legătura cu mobilitatea duală văzută nu doar ca mobilitate militară, ci și, să zicem, civilă și militară. și care are un buget separat. Dar dacă nu se utilizează întregul buget pentru scopuri militare, pentru noi ar fi foarte important ca banii respectivi să revină în domeniul transporturilor. De asemenea, suntem de acord și vom urma propunerile în privința coeziunii. Este o dezbatere extrem de interesantă și se leagă de experiențele recente, dar va avea un impact și asupra viitorului și suntem interesați să vedem ce se va propune. Și nu în ultimul rând, în ce privește studiile, să susținem că chiar dacă s-a propus reducerea, credem că este foarte important să menținem rate 100%, deoarece nu vorbim de orice fel de studii aici, este nevoie de o cofinanțare puternică. Și în ce privește anexa, doresc doar să reamintesc că în unele cazuri am repus în discuție chestiunile pendinte când vine vorba de zonele transfrontaliere sau de o bogăție mai mare a noilor coridoare transeuropene, de exemplu rețeaua Baltică sau Zaragoza, Valencia, Mediterana. Mulțumesc foarte mult, doamnă! Și acum aș dori să dau cuvântul domnului Cesac din partea ECR, din partea Comisiei ITRE. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Foarte multe amendamente. Eu doresc să mă concentrez pe cele care privesc aspecte esențiale. Pentru ECR este foarte clar că orice transferuri de la fondul de coeziune trebuie să fie să se supună acelorași reguli ca și cele pentru facilitatea conectarea Europei. Și mă bucur să văd cum colegii mei de la PP și socialiștii au amendamente asemănătoare. Să vorbim de două proiecte referitoare la transporturi. Cum vor concura ele pentru finanțare? Este imposibil să compari două proiecte din state membre diferite. Infrastructura este diferită, nevoile și tendințele de mobilitate sunt diferite. Fiecare stat membru are propriile sale caracteristici. Și fiecare stat membru este unic când vine vorba de mărirea rețelelor. Trebuie să ținem cont de interesul statelor membre rivalitatea, competiția nu sunt suficiente, nu când vine vorba de acțiuni elegibile și amendamentul 97. Când vine vorba de aceste aspecte, eu cred că ce sugerează Comisia cu această propunere nu este suficient. Sau permiteți-mi să mă exprim altfel, uh, merge prea departe. Sunt prea multe restricții când vine vorba de gazele naturale. Investițiile în domeniul gazelor naturale pot fi foarte utile și ne pot permite să reducem emisiile de gaze cu efect de seră, să promovăm combustibile alternativi și să promovăm o mai bună calitate a aerului. De asemenea, ne poate ajuta și să promovăm energia regenerabilă. Totul depinde de condițiile locale și mixul energetic local. Vă mulțumesc foarte mult! Domnul președinte, vă mulțumesc foarte mult și acum doresc să dau cuvântul raportorului din umbră din partea ALDE. Și Morten Helveg Petersen nu este în sală astăzi, așa că din partea domnului Petersen îi dau cuvântul domnului Petersen domnului Telecica, mă scuzați. Da, acum îmi voi lua în preluare celălalt rol. Îmi cer scuze pentru domnul Peterson, care a avut o altă obligație, dar voi vorbi eu în numele lui. Morton dorește să vă spună că apreciază activitatea raportorilor la acest raport, o activitate foarte bună, mai ales că acest dosar ne reamintește că mie este o oportunitate foarte importantă pentru Europa, oportunitatea de a îndeplini obiectivele asumate la acordul de la Paris și de a răspunde la provocarea care reprezintă schimbarea de climă. Și apropo de aceasta, ieri am avut un uh, o avertizare, un semnal de alarmă că avem multe de făcut când vine vorba de ecologie și de tranziția la economie verde și ar trebui să ne folosim mecanismul pentru interconectarea Europei pentru a pune la un loc toate resursele pe care le avem pentru a colabora iar domnul Morton dorește să spună, în ultimul rând, că este esențial ca Parlamentul să dea dovadă de solidaritate în timpul negocierilor. Trebuie să fim uniți pentru a face față în discuțiile cu Consiliul, care de cele mai multe ori se mișcă mult prea încet când vine vorba de gestiunea tranziției. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum raportorul din umbră în partea GUE, doi raportori din umbră, care vor fi reprezentați de Tania González Peñas, din partea ambelor comisii. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc uh, tuturor pentru contribuția de spatere. Eu voi vorbi atât în numele meu, pentru Comisia TRAN, dar și în numele colegului meu, Xavier Benito, care nu poate fi de față acum, își cere scuze, are alte angajamente și va transmite câteva cuvinte privind activitatea sa în Comisia ITRE. Eu doresc să vă semnalez trei lucruri importante. În primul rând, că ni se pare esențial să dăm prioritate principiului eficienței energetice înainte de a planifica orice fel de investiții în infrastructură nouă. Trebuie să vedem în ce măsură eficiența energetică permite evitarea construirii de infrastructură nouă. În al doilea rând, dar în conformitate cu acordurile internaționale, mie nu trebuie să subvenționeze mai mult, să mai subvenționeze proiectele care conțin combustibil fosil, în special când vine vorba de gaze naturale. În al treilea rând, trebuie să întărim criteriile climatice ale proiectelor, acel climate proofing. Dorim ca aceste criterii să fie mai stricte pentru a putea îndeplini angajamentele asumate la Paris. În ce privește activitatea noastră în Comisia TRAN, doream să semnalez din partea mea că avem 1200 de amendamente și foarte puțin timp pentru a lucra, deci rezultatul final ar putea să fie un fel de amestec exploziv. Este un subiect atât de delicat, cu efecte, atât, cu efecte nenumărate, când vine vorba și de, mai ales de regiuni care în general au fost ignorate doresc să pun accentul uh, spre o chestiune cum ar fi a nu uita de legătura dintre Sagunta, Valencia până la Saragossa, trecând prin Teruel, care face legătura între Mediterana și Atlantic, mi se pare esențial. Ar putea să pară, pentru moment, că ne folosim de actualul regulament mie, pentru a modifica indirect normativa prin care se stabilește rețeaua de bază europeană, fără a um, face demersurile administrative și procedurale necesare. De asemenea, nu am foarte multă încredere în conceptul de neutralitate tehnologică. Nu resping în niciun caz ideea că gazul natural lichefiat va face parte din mixul energetic pe termen scurt. Dar de aici, la fi înăuntri în ce privește dezvoltarea tehnologiei și infrastructurilor, eu cred că putem să cădem într-o capcană aici. Trebuie să fim conștienți că peste puține ani energia verde va avea întâietate. Și trebuie să mai insistăm. Îmi cer scuze, dar știu că nu am mult timp, dar mă apropii de sfârșit. Trebuie să insistăm în a fi foarte clar că proiectele și infrastructura finanțată trebuie să fie accesibile 100% pentru persoanele cu mobilitate redusă și să nu uităm în ultimul rând de conectivitatea și modurile trans- și transportul public pentru călători. El trebuie să reprezinte o prioritate, este cel care ne ajută să facem cele mai mari economii, să fim cât mai eficienți, trebuie să fim siguri că este confortabil și avantajos pentru cetățeni. Vă mulțumesc foarte mult, ne aflăm aici pentru a colabora pe cât se poate cu noastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna. aveți mare dreptate. Ați reprezentat doi raportori, deci aveți cel puțin trei minute la dispoziție. Acum, din partea verzilor, Mihail Kramer, din partea Comisiei Tran, care nu se află acum aici, dar doamna președinte îl va înlocui. Aveți cuvântul. La, au nom de Monsieur Kramer. În numele domnului Kramer, acest mecanism de interconectare ar trebui să regăsească axele cheie atunci când vorbim despre transporturi, pentru că mobilitatea de mâine merge mână-mână cu problema proximității. Deci să punem capăt marilor proiecte inutile. Știți foarte bine pe domnul uh, Kramer, este vorba de proiectul pentru Torino. În al doilea rând, important nu este să construim mereu, ci să acordăm prioritate uh, infrastructurii existente, deci să punem accentul pe renovare, renovare pe căile ferate, renovare pentru uh, drumuri. Am văzut ce se întâmplă cu securitatea rutieră renovarea pe viitor trebuie să se facă uh, și pe un element esențial pentru secolul 21 și anume intermodalitatea. Cum putem ajunge de la un punct A până la un punct B pentru ca fiecare cetățean european să dispună de această mobilitate cu un obiectiv care este foarte clar și anume transportul înseamnă 20% de gaze cu efect de seră. Este singurul sector care nu a redus uh, aceste emisii. 70% din emisiile actuale vin din sectorul transporturilor, deci investițiile acestea sunt prioritare pentru a atinge obiectivul climatic. Pentru că uh, cu toții suntem implicați și fiecare sector trebuie să-și aducă contribuția în funcție de propriile sale responsabilități. Pentru mâine avem nevoie de un nou mix energetic și un nou mix energetic pentru transporturi înseamnă o parte electrică uh, produsă de energie regenerabilă, o parte produsă de hidrogen, cu investiții, bineînțeles, și gaze. Mobilitatea de mâine, pe de altă parte, nu uh, poate fi cu adevărat mobilitatea secolului 21 dacă nu este accesibilă pentru toată lumea pentru că în ziua de astăzi cuvântul uh, cheie este precaritatea pentru mobilitate, pentru că sunt mulți cetățeni care nu au acces la mobilitate, de exemplu în zonele rurale. Ele, aceste persoane sunt prioritatea noastră în acest mecanism. Mulțumesc! Madame Vă mulțumesc foarte mult! Și acum din partea Comisiei ITRE, colegul Marcelesi. Vă mulțumesc. Eu cred că raportul uh, cercetătorilor din care lume, care a fost publicat ieri, nu lasă nicio urmă de îndoială. Trebuie să acționăm mai rapid, să fim mai ambițioși și asta ne poate evita să suportăm consecințele unei catastrofe inimaginabile, dar de asemenea și mm, costurile de oportunitate la nivel social și economic, cum ar fi miile de locuri de muncă care s-ar putea pierde în acest fel. Și în acest sens, mie are un rol fundamental și putem face mai multe lucruri în acest sens. În primul rând, să nu mai investim nici măcar un cent în combustibil fosil, inclusiv gaze naturale. Și pentru aceasta dorim ca Comisia Europeană să aibă o metodologie clară privind ceea ce denumește gazele verzi deci, dacă este vorba de energie regenerabilă, da, altfel nu putem să acceptăm. În al doilea rând, la nivel climatic, climatic 70% cel puțin să fie destinat către proiectele din domeniul climei din mie. Și să avem și climate proofing. Pentru aceasta există metodologii explicate foarte clar în raport. De asemenea, avem proiecte transfrontaliere de energie regenerabilă Comisia Europeană s-a deschis către 10%, ceea ce apreciem, dar nu este suficient. Din nou, să vedem ce spun oamenii de știință. Avem nevoie de cel puțin, avem nevoie de cel puțin 20%. Și doream să revin și la următorul principiu de eficiență energetică primară. Nu dorim să inventăm ceva nou, ci să îndeplinim directivele europene pe care deja le-am aprobat. Asigurarea furnizării cu, graz, cu gaze și guvernanța deci nici mai mult, nici mai puțin decât acestea. Este foarte important să ne reamintim că principiul este să nu să investim bani în eficiență energetică, ci să analizăm dacă proiectele chiar ajută la o economie sire în domeniul energiei. Acesta este principiul eficienței energetice. Chiar ieri am primit un semnal de alarmă și acum trebuie să luăm măsuri. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult, stimate colegi, și acum trecem la raportorii din umbră din partea IFDD. Amândoi reprezentați de către domnul Tamburano. Vă mulțumesc. Mă voi referi la amendamentele noastre cu privire la infrastructura digitală și energie și după aceea mă voi referi la Comisia Tran. În primul rând, suntem interesați în mod special de reziliența ce privește schimbarea de climă și decarbonizarea totală a economiei și, în acest fel, considerăm că proiectele mie ar trebui să fie privite pe termen lung și să asigure uh, mai multă protecție față de schimbarea de climă. Credem că este esențial să investim în energie infrastructură energetică de performanță ridicată, să ne concentrăm pe regenerabile și să reducem combustibili fosili, inclusiv gazele naturale. Comisia Internațională privind schimbarea de climă a spus că deja ne apropiem de punctul critic din care nu mai putem să salvăm lucrurile. Nu vorbim de extinderea finanțării la proiectele transfrontaliere. Chiar dacă proiectele transfrontaliere privind eficiență energetică au o mare valoare adăugată. Am decis înainte cum să finanțăm un proiect, cum să decidem dacă finanțăm sau nu un proiect și am putea să analizăm și alternative, de exemplu, care să reducă consumul de energie total, ceea ce este confruntate cu principiile din directiva prin guvernanța, asupra căreia deja s-a convenit. Trebuie așadar să fim mai atenți la acest aspect. Și în ceea ce privește polarea electromagnetică, trebuie să aplicăm principiul precauției înainte de a aproba orice fel de infrastructură, mai ales când este vorba de tehnologie nouă, necunoscută. Și, în special, în apropierea, de, în apropierea școlilor, creșelor, grădințelor, zonelor prote- protejate și gospodăriilor. Calcularea datoriei și deficitului nu ar trebui să includă cheltuielile pentru modernizarea infrastructurii de energie, mai ales uh, când avem nevoie de o piață care încă n-a devenit o parte tangibilă a vieții de zi cu zi a cetățenilor. Și când vine vorba de Comisia Tran, doresc să subliniez un lucru. Într-o serie de state membre, un procent foarte mare din infrastructura pentru transport trebuie să fie făcută mai sigură. Nu este vorba doar de investiții în domeniul transporturilor, este ceva absolut fundamental ca mie să nu folosi, fie folosit doar pentru infrastructură nouă în domeniul transporturilor. Noi credem că trebuie să fie folosit și pentru întreținerea sau modernizarea infrastructurii existente pentru a face față noilor niveluri de trafic. Vă mulțumesc și permiteți-mi să vă spun că Subcomisia pentru Securitate și Apărare va avea de asemenea un aviz. Raportorul este colegul Massimo Castaldo. Dori să luați cuvântul ca raportor asupra avizului. Mulțumesc foarte mult! Bună ziua, în polonă, spune vorbitorul. Nu avem foarte mult timp la dispoziție, am avut și pauza în timpul verii, dar am lucrat repede și am progresat destul de mult. Acum câteva săptămâni s-a votat în comisie, am avut parte de susținere în partea mai multor partide și pentru asta doresc să mulțumesc colegilor și raportorilor din umbră și secretariatului. Trebuie să transmit un mesaj clar celor două comisii principale pe acest subiect care se ocupă de aceste subiecte. Cred că și colegul meu, Dario Tamburano, s-a referit la elementele principale. Sunt patru subiecte asupra cărora ne aplecăm. În primul rând, mobilitatea cu dublu scop. Mobilitatea militară poate folosită și pentru cea civilă. Intervine domnul președinte, vă rugăm frumos să vorbiți mai rar. Domnul Castello. infrastructura poate să fie folosită și pentru mișcări civile și mișcări militare. Este o chestiune mm, orizontală. Cel de-al doilea aspect îl reprezintă o chestiune pe care trebuie să, în care trebuie să implice Uniunea Europeană. Există provocări în vecinătatea teritoriului nostru, trebuie să ne gândim la siguranța cetățenilor noștri. trebuie să avem o abordare geografică privind mobilitatea militară pentru a vedea cum să facem față situației pe mai multe planuri în viitor. Poate va fi nevoie să răspundem rapid în caz de criză sau dezastru natural. Accesul nord-sud trebuie de asemenea investigat ca și cel pe axa est-vest. Trebuie să avem și complementaritate cu proiectele NATO. În al treilea rând, mobilitatea militară nu se referă doar la transportarea de material și de personal în timp de criză. Întărirea infrastructurii presupune și o mai mare, un mai mare grad de siguranță pentru civili. Dacă avem nevoie de transportarea bunurilor sau personalului, atunci putem să acționăm mai repede și în cazul dezastrelor naturale, Trebuie să ne ocupăm de proceduri diplomatice, vamale, birocratice, administrative și așa mai departe. Și, în al patrulea rând, dar în niciun caz, cel, niciun caz un punct neimportant, mă gândesc la reducerea emisiilor și la menținerea unor standarde de protecția mediului actuale avem aici un set de 35 de amendamente care se concentrează pe siguranță și securitate și care cuprind chiar esența pachetului legislativ. Cred că avizul nostru s-a bucurat de multă susținere, a fost dezbătut pe larg. Domnul președinte, vă mulțumesc. Acum doresc să dau cuvântul doamnei Deli Cariva. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să uh, fur dezbaterea. Da. vreau să dau cuvântul celor care au cerut să intervină. Domnul de Grandes Pascual, un minut. Mulțumesc. Delegația spaniolă a PP-ului consideră că este vorba de o adevărată chestiune de uh, Spania. Acum suntem în opoziție și cu toate acestea am semnat uh, numeroasele amendamente care au fost prezentate. Pe de altă parte, am să mă refer pe scurt la elemente foarte importante din punctul nostru de vedere. În domeniul transporturilor, amendamentul 1120, uh, semnat de mine și alți colegi, uh, propune includerea bucății Sagunto-Teruel-Saragossa în coridorul mediteranean. În ceea ce privește energia, 246, 202 și 230, uh, prezentate de mine și doamna Del Castillo, uh, vorbește de alte elemente importante. În ceea ce privește chestiunile logistice, Comisia nu a inclus propuneri de infrastructură pentru căi ferate și porturi. Amendamentele 667, 666 și 690 uh, includ și posibilitatea de a le cofinanța. Amendamentele 745 și 46, semnate de mine, uh, vorbesc de asemenea despre aceeași chestiune. Chestiunile ultraperiferice Aici avem multe amendamente care au legătură cu coeziunea teritorială, în special pentru transporturi, pentru aceste regiuni ultraperiferice. Amendamentele lui Gabriel Mato, de exemplu. Amendamentul 957, aș vrea să-l respingem pentru că, din punctul nostru de vedere, pune sub semnul întrebării angajamentul Spaniei față de aceste coridoare mediteraneene. Suntem convinși și vă asigurăm de solidaritatea noastră și sperăm să fie crescută de toată lumea. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule de Grandes Pascual, pentru 1100 de amendamente pe care le-ați prezentat. Doamnă, vă rog, vă dau cuvântul acum. Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea să atrag atenția colegilor asupra amendamentelor care doresc să promoveze uh, prioritățile pentru a atinge obiectivele climatice și pentru a nu uh, obstaculiza uh, proiectele transfrontaliere și pentru a pune accentul și pe partea semiurbană. Amendamentul 898 am cosemnat-o cu mai mulți colegi. E vorba aici de reciprocitatea accesului la achiziții publice în sectoare strategice cum ar fi energie, transportul și așa mai departe. Dispozițiile deja prevăzute în directivă în ceea ce privește achizițiile publice permit autorității de adjudicare să accepte oferte în care vin oferte din partea unor țări din afara UE în proporție de 50%. E vorba aici de o garantare a reciprocității și această prevedere nu se aplică pentru ofertele care vin din partea unor țări care oferă condiții similare pe, pentru achizițiile lor publice. E vorba de un cadru juridic existant care să permită ca achizițiile publice existente să beneficieze de pe urma respectului principiului reciprocității și a mecanismului transfrontalier aceasta în beneficiul industriei europene și uh, trebuie să susținem de asemenea principiul de reciprocitate și aș dori ca raportorii să introducă acest amendament în compromis. Dacă se respinge, cred că va trebui să continuăm dezbaterea la plenare, pentru că este o miză prea importantă să acceptăm o piață uh, deschisă pentru alte companii care vor face concurență companiilor europene. Domnul Riche, vă rog, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă ne gândim la chestiunile bugetare, mecanismul de interconectare a funcționat foarte bine până acum, asta în primul rând, toată lumea salută acest lucru. În al doilea rând, e nevoie de 500 de miliarde de finanțare pentru uh, rețelele transeuropene. În al treilea rând, mecanismul actual nu este dotat așa cum trebuie. În al patrulea rând, pentru creditele FEDER competitivitatea a, am utilizat în jur de 60 de miliarde de euro până acum. Acestea se pot centra pe transporturi a, și toate proiectele de până acum, așa cum ne arată bilanțul din ultimii ani, nu au adus beneficii la nivel european și de aceea am cerut o creștere de 20 de miliarde, care nu înseamnă să avem un nou post bugetar, ci să eh, deplasăm 20 de miliarde de la FEDER către acest eh, mecanism pentru a avea o gestiune eficace și cu o valoare adăugată europeană. Asta reprezintă 8% din bugetul FEDER. Și dacă ne gândim că la coeziune avem 10 eh, miliarde din cele 40 de miliarde proiectate, este un fond destul de modest. Dacă nu reușim să uh, captăm această parte din uh, FEDER, atunci nu avem nicio șansă să ne apropiem măcar de obiectivele pentru 2030 pentru uh, rețelele transeuropene. Mulțumesc. Doamna Lucașensca, vă rog. Mulțumesc. Mă bucur că mecanismul de interconectare a fost uh, extins pentru următorul CFM. Este o veste foarte bună. Pe de altă parte, sunt de acord că la momentul planificării de noi infrastructuri sau investiții, ar trebui să dăm dovadă de un pic de bun simț, pentru că chestiunile transfrontaliere sunt foarte importante, așa cum a spus și doamna Ayala Sender. Comisia pentru Transporturi a fost întotdeauna pentru comerțul transfrontalier cu Ucraina, de exemplu. Și de aceea mă miră faptul că uh, coridoarele uh, principale care sunt în zona Mării Baltice și a Mării uh, Nordului se termină la Katowice. Ele ar trebui să fie extinse, să meargă mai departe prin zona subcarpaților din Polonia și să ajungă până la granița cu uh, Ucraina. Coridorul numărul 8 uh, de marfă va fi și el extind, deci, deci avem nevoie de o adevărată sinergie aici. Aș vrea acum să mulțumesc raportorilor și raportorilor din umbră, pentru că dosarul a fost unul foarte dificil și sper să ajungem la compromisuri bune, compromisuri acceptabile pentru ambele comisii. Încă un ultim detaliu sunt uh, oarecum neplăcut impresionată de această cheie a distribuției, 70% pentru bugetele naționale și 30% buget general pentru toate țările uh, care intră în politica de coeziune. Această distribuție 70 30% mm, nu mi se pare prea bună, uh, pentru că Uh, cei care sunt rămași în urmă nu vor putea face investițiile necesare pentru a se pune la punct. Sper să se țină cont de acest aspect. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai văd niciun coleg care dorește să intervină. În concluzie, am să dau cuvântul încă o dată, pentru un minut și jumătate, raportorilor. Doamna Vircunan. Mulțumesc, doamna președintă. Nu prea am multe de adăugat, vreau doar să mulțumesc tuturor colegilor pentru intervențiile lor, pentru amendamentele prezentate și, așa cum a spus și domnul Marinescu, mâine ne întâlnim dis dimineața cu raportorii din umbră. Vom lucra în continuare. Votul este prevăzut pe 22 noiembrie. Deci, mai avem nevoie de câteva întâlniri cu raportorii din umbră pentru a clarifica lucrurile. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru atitudinea proactivă. Domnule Marinescu, vă rog, un minut și jumătate. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru comentarii. Vom ține cont de ele în cadrul propunerilor și ne vedem mâine. Scurt și la obiect, domnule Marinescu, ca de obicei. Domnule Telicca, vă rog. Doamnă președintă, sunt absolut de acord cu ce s-a spus. Mulțumesc și eu. Da, mă provocați, nu, domnule Telișca? Dar noroc că vă cunosc bine. Înainte de a încheia, doamna Virkunen ne-a reamintit deja, votul are loc pe 22 noiembrie și v-aș ruga să nu părăsiți sala încă, pentru că acest mecanism de interconectare este foarte important. Până pe 22 va trebui să atingem și un alt obiectiv și anume să ajungem la compromisuri la Comisia de Transporturi și la ITRE. Deci, iată, o muncă destul de grea. În concluzie, am să dau cuvântul uh, președintelui Comisiei ITRE pentru a spune ultimul cuvânt. Mulțumesc foarte mult pentru cooperare. Asta e tot. Mulțumesc că ședința se încheie. Okay.